domnilor. Dragi colegi, dată fiind mișcarea refugiaților, vedem că este o probă istorică pentru noi. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate în, înspre interior și exterior. De aceea noi Uh, avem acum un vot uh, în ceea ce privește un val de migranți în Italia, Grecia și Ungaria privind redistribuirea acestora. Dar criza umanitară va fi depășită, dragi colegi, doar dacă ne gândim și la dimensiunea externă a acestei probleme, pentru că situația din Siria, dar și în țările învecinate Siriei, se înrăutățește continuu. În fiecare zi, din ce în ce mai mulți oameni se încumetă să facă această periculoasă călătorie înspre Europa. Conflictul din Siria este în al cincilea an. Nu se întrezărește o soluție politică. Violența a luat amploare în ultimele luni și sunt oameni care, chiar dacă scapă cu viață, își pierd orice formă de adăpost. Mai bine de jumătate de oameni din această țară trăiește într-o sărăcie cruntă, 4 milioane de sirieni înregistrați care au ajuns în Iordania, în Liban și în Turcia trăiesc acolo sau supraviețuiesc, mai bine spus, în condiții vitrege. Doamnelor și domnilor, se întâmplă deoarece țările gazdă, în special Iordania și Libanul, sunt uh, la capătul puterilor. La fel se întâmplă și cu celelalte țări care, în condițiile cele mai grele, vin înspre a-i ajuta pe sirieni. UNHR oferă bani. Mulți uh, s-au întâlnit cu domnul Guterres în această săptămână, dar, doamnelor și domnilor, noi lăsăm baltă pe toți acești oameni. În decembrie 2014 a fost creat fondul Madat pentru a oferi îngrijire refugiaților la fața locului și pentru a oferi sprijin țărilor gazdă. Doamna Mogherini, în urmă cu două zile, ne-a dus aminte în această instituție că din acest fond ar trebui să curgă 4 miliarde de euro. Până acum, doamnelor și domnilor, e vorba doar de o sumă de 41 de milioane de euro. Din bugetul european doar 5 milioane, în mare parte furnizate de către Germania și Italia. De aceea m-am întâlnit cu domnul uh, Bete, ca reprezentant al președinției în exercițiu al Consiliului și am uh, cerut acestuia să facă tot posibilul pentru ca mijloacele restante să fie plătite cer același lucru și comisiei, să pună la dispoziție toate mijloacele. Încă o dată, cer comisiei să ofere ajutor, în special Libanului, Iordaniei, în Siria, acolo unde este posibil, și să ofere ajutor și Turciei. Doamnelor și domnilor, dacă nu reușim să facem asta, atunci vom avea probleme și mai mari decât acum. Credibilitatea noastră stă într-un fir de ață. Trebuie să vedem uh, dacă banii pe care îi promitem acestor state vor fi într-adevăr plătiți. Mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Eu voi publica o scrisoare, această scrisoare și l-am rugat pe domnul Bete ca în cazul în care va avea loc un consiliu, cum se cade, în săptămâne ce vor veni, să ceară plata acestor sume. Habiba. Domnule Weber, poftiți. Domnule președinte, suntem într-o situație politică neobișnuită și Europa are mari provocări. De aceea avem această sesiune extraordinară susținută de grupul meu politic. De aceea transmitem un semnal important că Europa este în măsură să, ofer, să furnizeze rezultate concrete prin instituțiile europene. Vom da astăzi un semnal al solidarității în Europa și, în numele PP, eu susțin poziția dumneavoastră să transmitem un mesaj și în politica externă. Vreau să spun că acest prim semnal este doar un prim pas pentru că mai sunt uh, chestiuni ce țin de controlul la frontiere, de siguranța în terțele state, de returnarea refugiaților. Aceste lucruri sunt conținute în uh, pachet pentru un răspuns exhaustiv. Astăzi, ca PPE, vrem să dăm următorul mesaj. Europa e gata să treacă la acțiune și de aceea noi susținem propunerile dumneavoastră. Mulțumim! Domnule Pitela. Domnule Pitela. E... Brevemente, pe scurt, grupul socialist este convins că azi Parlamentul va transmite un semnal clar, clar ferm, mesaj de solidaritate, de atenție la situația refugiaților, dar și la adresa cetățenilor europeni. Noi sprijinim litera, spiritul acestei decizii și solicitarea adresată Consiliului și Comisiei Domnule Pitera, sunt probleme cu interpretarea în germană, parcă? Spune președintele. Mă uit înspre cabina germană și spun în franceză. Traduire maintenant en allemand, ça va? Très bien, merci beaucoup. Să traducă în, din italiană în germană. Se poate, mulțumesc. Spuneam, domnule președinte, că sprijinim solicitarea adresată Comisiei și Consiliului de a mobiliza imediat aceste resurse pentru a sprijini acțiunea pentru în refugiații din Iordania, Libia și Turcia. Aș dori să adresez în numele grupului meu mulțumiri tuturor celor care s-au mobilizat, voluntari și ONG-uri implicați cu multă pasiune și competență și dau astfel dovadă de multă generozitate. Mulțumim, domnul Verhofstadt. Thank you for the support. Thank you. Mulțumesc pentru sprijin. Mulțumesc. So, uh, I, I want to thank you for this. Vreau să vă mulțumesc pentru această inițiativă. Dezbaterea de ieri, împreună cu domnul Timmermans, noi am subliniat aceste, această problemă a finanțării din partea Uniunii Europene, așa că nu putem decât să susținem pe deplin această solicitare. Sincer, nu înțeleg. Uh, Uniunea Europeană, în bugetul său, are sumele necesare pentru a uh, finanța aceste inițiative și iată că nu găsim câteva milioane pentru o astfel de situație de criză. Eu sper că vom reuși în întregul plen să votăm această inițiativă, poate cu câteva excepții pe acolo prin capătul sălii. Câte la mers. Domnul Lambert. Domnule președinte, înainte de a lua cuvântul, aș dori să invit pe cei care se agită să dea dovadă de respect pentru momentele când vorbesc colegilor și eu doresc să-mi exprim sprijinul față de propunerea Revin la solicitarea de respectare a regulamentului. Vă rog, lăsați-mă să iau cuvântul. Domnule președinte, astăzi vom adapta un, vom adopta un text în urgență și insist în numele grupului meu asupra faptului că dacă Consiliul modifică în mod substanțial propunerea Comisiei, insist că drepturile Parlamentului să fie respectate, adică Parlamentul să fie consultat din nou. A fost uh, un punct de ordine, o solicitare de respectare a regulamentului și vă rog, în loc să vociferați, să ascultați. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Lamberts. Dau cuvântul domnului Fox. domnule președinte. Mai devreme ați spus că trebuie să ajutăm pe cei care se află la nevoie și grupul nostru e de acord cu dumneavoastră, însă cei care sunt la nevoie nu sunt neapărat cei care au reușit să plece din Siria și să ajungă la frontierele Europei. Uh, cei mai uh, nevoiași sunt cei care sunt în taberele de refugiați în uh, Liban, în Turcia, așa că grupul meu nu va vota această propunere, pentru că nu suntem neapărat convinși că trebuie să-i ajutăm pe cei care au reușit să părăsească acele țări și ajung la frontierele noastre. Nu e neapărat metoda cea mai bună și e o chestiune și de principiu. Noi, în Uniunea Europeană, forma, forțăm oarecum statele membre să accepte oameni, să accepte refugiați și asta împotriva voinței lor. Mulțumesc! Schiliotis. Domnul Schiliotis. Mulțumesc, domnule președinte. Nu credem că această propunere este suficient de ambițioasă. Ne confruntăm cu o criză umanitară majoră, cu un război și Uniunea Europeană, instituțiile europene trebuie să construiască pacea în regiune. Este inacceptabil faptul că, faptul că anumite state membre își închid frontierele și se fac că nu văd această criză financiară. Sprijinim această inițiativă. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte și acești oameni au nevoie de ajutor și state membre ca Italia, Ungaria și Grecia au nevoie de ajutor, așa că trebuie să cerem noi măsuri, mai multe măsuri. Avem nevoie de abordare holistică în gestionarea problemei refugiaților în Europa. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Farage. Domnule președinte Schulz, UNHCR uh, spune că există 59 de milioane de oameni strămutați în lume și a vota pentru această rezoluție astăzi, pentru această legislație, trimite un mesaj că Europa e pregătită să accepte numere nelimitate de oameni. Acest lucru, din punct de vedere politic și fizic, este imposibil. N-ar fi mai bine și mai inteligent, oare, să ne gândim la ce înseamnă Convenția de la Geneva din 1951 și ce uh, înseamnă definiția refugiatului, adică o persoană sau persoane care uh, în urma uh, rasei, orientării politice, orientării religioase, sunt în pericol și în risc de persecutare. Dacă vrem să aplicăm această regulă pentru a-i ajuta pe refugiații adevărați, atunci, cu siguranță, publicul ar fi alături de noi. Dar a deschide ușa unui, unui, unui exod de proporții biblice și a contribui în mod public la profitul traficanților va rezulta într-un număr mai mare de oameni necați în Mediterana, lucru care este lipsit de sens. Mulțumesc. Borelli. Domnul Borelli. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul FDD Nu are o viziune unită. Delegația italiană sprijină cu multă convingere slujitarea dumneavoastră. Suntem convinși Siamo, siamo... Suntem convinși că lucrurile trebuie făcute la nivel european și anumite țări nu pot să facă față acestei situații de urgență singure. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumim, domnule Borelli. A fost o contribuție foarte, foarte interesantă. Domnul Blimski. Domnule președinte, eu cred că este inadmisibil ca dumneavoastră, în funcția de președinte, să uh, vă spuneți părerea și în același timp uh, să nu permiteți desfășurarea unei dezbateri. Noi uh, am vrut să avem o dezbatere pe acest punct de pe ordinea de zi și iată că avem o situație de parlamentarism de fațadă, în care are loc totuși o dezbatere în care poate unii vor interveni, alții poate nu. Mi se pare că aduceți daune grave parlamentarismului dacă, la un subiect atât de important, nu permiteți și desfășurarea unei dezbateri decente. Așa că fac un apel către toți politicienii de aici să menținem demnitatea acestei instituții. Când vine vorba de niște hotărâri, de niște decizii atât de importante, să permitem uh, o dezbatere, nu să dăm decizii cu hei rupul și cu uh, dezbateri de fațadă care de fapt nu înseamnă nimic uh, mi se pare că nu faceți cinste imaginii acestei instituții. Deci avem un subiect care e într-adevăr urgent dar distribuirea valului de refugiați în întreaga Europa este un lucru care cu siguranță va rezulta în mai multe opuneri din partea unora și altora. Și ar trebui să țintim înspre o soluție care să vizeze returnarea acestor oameni pe continentul lor, nu să luăm decizii care să uh, oblige anumite state să facă lucruri cu care nu sunt de acord. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Verhofstadt, pentru indicație. Domnul Timmermans dorește să intervină. Vă rog. Thank you, Mr. President, for giving me the floor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul lumea se confruntă cu criza a refugiaților. Domnul Farage are absolută dreptate când spune acest lucru. Criza refugiaților va fi o realitate în următorii ani. Cu toții trebuie să facem față urgent acestei crize dacă apoi dorim, dorim să abordăm cauzele structurale. Astăzi, noi, europenii, ne confruntăm cu provocarea provocare la nivel politic, umanitar, chiar și moral, aș spune. Suntem oare capabili să oferim soluții realiste care să respecte obligațiile noastre legale, juridice, dar și care să ne respecte spiritul moral în numele Comisiei Europene aș dori să spun astăzi că suntem recunoscători Parlamentului European pentru faptul că a recunoscut că este o chestiune urgentă. Mulțumim președintelui Parlamentului European că a luat lucrurile în mână și ne-a oferit posibilitatea să se voteze astăzi în Parlament pentru că ambele instituții sub leadershipul Parlamentului European să spună statelor membre și Consiliului că a venit momentul de a se acționa pe baza principiilor noastre umanitare. Nu cerem deschiderea tuturor frontierelor, însă cerem să ne respectăm principiile morale, să nu le spunem celor care fug de războaie, de persecutare, uh, să rămână în afara țărmurilor europene. Trebuie să acționăm acum și mă plec în fața acestui Parlament pentru curajul